am respectat principiul unei discuții democratice uh, pe care niciodată nu am vrut să o uh, constrâng, să o limitez. Mulțumesc și cu asta haideți să trecem la vot. Dragi colegi, așadar, pe ordinea de zi avem votul privitor la raportul BÖG, revizuirea cadrului financiar multianual pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER. Există un amendament oral. Vă rog, domnul Lamasur a cerut cuvântul pentru a-l prezenta. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Lamasur. În numele Comisiei pentru Bugete aș dori să solicit ca înaintea votului unic să supuneți la vot uh, un amendament care a fost adoptat ieri seară în, una, în unanimitate de către Comisia noastră. E un amendament tardiv este un amendament pe care, din lipsă de timp, n-am putut să-l traducem în toate limbile, însă nu a putut face altfel. E un amendament foarte important din punct de vedere politic, pentru că după acordul intervenit săptămâna trecută, în cadrul uh, dialogului tripartit, pe finanțarea proiectului ITER, Consiliul, și asta am aflat-o ieri după amează, Consiliul a adoptat în unanimitate acest acord, însă cu o declarație unilaterală semnată de șase state membre, care dau acestui acord o, interpret- o interpretare contrară interpretării eh, delegației Parlamentului. Așadar, Comisia pentru Bugete este s părut necesar ca în această dimineață, în mod solemn, Parlamentul să uh, reamintească interpretarea sa proprie, pentru că dacă nu, nu a fi avut acest acord în dialog. Și în aceste condiții solicit aplicarea articolului 161 alineatul 3 a regulamentului nostru, care permite să supunem la vot acest amendament chiar în mod tardiv, condițiile fiind excepționale. Vă mulțumesc. Dziękuję bardzo. Da, mulțumesc, spune președintele. Bine, președintele Comisiei pentru Bugete solicită așadar să supunem la vot un amendament Uh, care, vor, care reprezintă o, modifică, votat, o modificare votată ieri în Comisia de Bugete. Aș dori în primul rând să întreb dacă cineva se opune acestei solicitări și acestei proceduri. Se pare că nimeni nu se opune. Așadar, putem vota, după cum a solicitat domnul Lamasur. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Mulțumesc cine este împotrivă. Abțineri? Bine, deci se adoptă acest amendament. Propunerea președintelui Lamasur și a Comisiei pentru Bugete a fost adoptată la plen, așadar putem trece la vot, la votul raportului Böge. Vot cu apel nominal inclusiv amendamentul uh, adoptat al domnului Lamasur. Deci am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Și se adoptă. Mulțumim, mulțumim domnului Bărghi. Trecem acum la raportul Iegirevska. Proiectul de buget rectificativ numărul 7 per 2011, mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE pentru Spania și Italia. Vot apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. Mulțumim, doamne Iegevska. Acum, raportul Bărghe, mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE, Spania și Italia. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și raportul a fost adoptat. Mulțumim domnului Bögei. Trecem acum la uh, votul raportului Matera, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Și aici vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Mulțumim, doamne Matera. Acum votăm raportul SIPAL, dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. și se adoptă. Mulțumim, doamne Zipăl. Trecem acum la votul privitor la raportul Ayala Sender, propunerea de numire a unui membru al Curții de Conturi. Primul vot privește propunerea domnului Karel Pinksten, candidatura domnului Pinksten. Dragi colegi, va, se va prinde doar lumina albastră pe aparatul de vot. Și puteți vota pentru, împotrivă sau puteți să vă abțineți. Deci, ca de obicei, cu excepția faptului că se va prinde doar o uh, lumină, un bec pe consolă, becul uh, albastru. Bun, deci supun acum la vot uh, candidatura domnului Carol Pinkston. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Bun, candidatura a fost, numirea a fost adoptată. Acum votăm uh, pe domnul Odbo. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. și propunerea de numire a fost adoptată. Felicitări! Și acum supun la vot propunerea privitoare la domnul Juan Francisco Corona Ramon. Votul s-a deschis. Da? Vă rog. Există o propunere. Dar domnul Odi a cerut cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Iată, tocmai facem consultări în privința acestor numiri. Reamintesc faptul că Curtea de Conturi Europene se uh, compune din 27 de mo- uh, membri. Tratatul 286 al tratatului prevede că membrii sunt numiți de Consiliu după consultare cu Parlamentul. Astăzi noi uh, procedăm la această consultare care apoi va fi înaintată Consiliului. Deci guvernele propun anumite nume, anumiți candidați și Parlamentul European își dă avizul. Noi avem Opt membri propuși din Belgia, Danemarca, Spania, Finlanda, Irlanda, Italia, Portugalia și Suedia. În, acești, în aceste opt state membre există patru state membre uh, în care recent au fost alegeri sau s-a modificat guvernul. Belgia, Italia, Danemarca și Spania. Două, fără alegeri, două cu alegeri. Fără alegeri Belgia și Italia, cu alegeri Danemarca și Spania. În legătură cu aceste patru state, există unul, din aceste patru state există unul, Spania, în care s-a schimbat raportul de forțe politice. Eu am fost la Marseille, la summitul PPE, și uh, celelalte trei state n-au solicitat nimic, dar în cazul Spaniei, forțele politice spaniole care sunt acum la guvern mi-au m-au rugat să solicit Parlamentului, ceea ce e posibil prin articolul 108 al regulamentului interior, să uh, uh, amânăm votul ca să le lăsăm timpul să aprecieze situația. Există un nou guvern acolo și mi s-a cerut să amânăm votul și grupul PPE mi-a cerut acest lucru, domnule președinte. Intervenție fără microfon. Zgodnie z zasadami chciałbym prosić, żeby... Da, președintele. Bine, conform uh, cu regulamentul, solicit să intervină un coleg ca să susțină această solicitare. Cine dorește să intervină în favoarea acestei solicitări? Domnul Speroni, vă rog. Păi, intervenție fără microfon, se pare. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Adesea, în Europa, voința popoarelor nu este respectată. Am văzut uh, că s-au făcut uh, presiuni ca Grecia să renunțe la referendum, în Spania s-au desfășurat alegeri, în Italia, din păcate, nu. Însă, totuși, în urma alegerilor, lucrurile se schimbă, că dacă nu, nu mai are rost să facem alegeri. Așadar, cred că e bine să avem această amânare, că eventual nou guvern spaniol, uh, care a câștigat niște alegeri libere și democratice, va confirma numele candidatului, dar ar putea și să schimbe numele candidatului. Acesta fiind uh, nimic altceva decât un semn al democrației. Președintele, mulțumesc. Și acum o intervenție împotrivă. Vicepreședinte Svoboda. Domnule președinte, eh, făcând abstracție de faptul că avem total încredere în doamna Sender, vreau în numele grupului meu parlamentar să fac următoarea constatate. E ce vorba de o persoană independentă, o persoană pe care o considerăm aptă sau inaptă pentru ocuparea acestei funcții. Nu este vorba nici de cum de delegatul sau reprezentantul unui guvern. Data viitoare probabil PPE-ul ne va solicita să schimbăm un comisar, dar pentru că într-o țară membra al Uniunii Europene s-a schimbat un guvern. Deci aici nu sunt reprezentate guverne și vă rog să luați act de acest fapt. Aș vrea să mai adaug foarte clar că aici era, a, a fost vorba de o nominalizare. Nominalizarea este adoptată de Parlament. Parlamentul consideră că persoana este aptă pentru asumarea unor atribuții. Doamna Ayala Sender a argumentat acest lucru și cred că trebuie să votăm persoana cu maximă de seriozitate și nu să votăm rezultatul votului alegerilor din Spania. Da, mulțumesc. Da, dragi colegi, Haideți să votăm întâi solicitarea, să supunem la vot eh, solicitarea domnului Odi de amânarea votului privitor la candidatura uh, spaniolă. Deci cine este pentru propunerea Odi? Da, haideți să uh, verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. Deci vă reamintesc că e vorba de propunerea Odi. A votat toată lumea? S-a închis votul. Solicitarea a fost respinsă. Așadar, trecem la propunerea de numire a domnului Corona Ramon. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se głosowali. Zamykam głosowanie. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și numirea a fost adoptată. Felicitări. Trec acum la propunerea de numire a domnului Vile Itala propunere de numire a unui membru de, al Curții de Conturi. Desigur, votul este secret, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Bun. S-a adoptat propunerea de numire. Felicitări. Trecem acum la următoarea candidatură, propunerea de numire a domnului Kevin Cardiff. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și propunerea de numire a fost adoptată. Trecem acum la următoarea candidatură. Pietro Russo. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. și propunerea de numire a fost adoptată. Felicitări! Următoarea candidatură, domnul Vitor Manuel da Silva Caldeira. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și candidatura a fost adoptată. Felicitări! Și ultima propunere, ultima candidatură, domnul Hans Gustav Westberg. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis și candidatura a fost adoptată. Mulțumim, doamne Ayala. Mulțumim și doamnei Alana Sender pentru pregătirea acestor voturi și pentru rapoartele pe care le-a pregătit. Iar acum trecem la raportul doamnei Jimenez și a doamnei eh, Romero Lopez fără amendamente depuse. Doamna Tyson, vreți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun uh, următorul lucru. Poate n-am băut eu suficientă cafea cu domnul Odin împreună, dar în Belgia există un nou guvern care a rezultat în urma unor alegeri uh, democratice. Este drept că a a fost nevoie de 500 de zile să realizăm un nou guvern, dar totuși guvernul a fost uh, ales și constituit în urma unor alegeri. Atât a vrut să spun, domnule președinte. Dziękujemy pani. Vă mulțumesc pentru această lămurire. Este până la urmă firesc să fie așa, și, dar bine că ați uh, subliniat acest lucru. Uneori moara democrației macină încet, dar macină, să știți. Și acum trecem la recomandarea pentru a doua lectură uh, a textului privind Ordinul European de Protecție, textul doamnei Jimenez și uh, Romero Lopez. Uh, nu există amendamente depuse, nu există obiecții și cu aceasta Eh, se consideră eh, adoptat punctul de vedere, poziția comună a Consiliului. Urmează raportul doamnei Veronique Mathieu și aici avem un text în a doua lectură privind procedura unică de solicitare a unui permis de ședere și de muncă. Nici față de acest raport nu există uh, propunere de respingere, niciun amendament. Uh, Așadar, consider aprobată poziția Consiliului. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Matiu. Următorul raport din partea domnului Velini, recomandare pentru a doua lectură, și anume este vorba de zona acordului de instituire a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană. CGPM. Nici aici nu avem propunere de respingere, nici amendamente depuse, astfel că declar aprobată poziția comună a Consiliului. Vă mulțumim foarte mult, domnule Rivelini. Următorul vot, un text recomandat în a doua lectură privind conturile anuale ale unor uh, forme de societăți comerciale în ce privește microentitățile. Raportor este domnul Klaus Hannerlein. Uh, există cinci amendamente depuse de Comisia Juridică. Cine este pentru? Le votăm în bloc. Împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Și acum uh, se consideră adoptată poziția Consiliului astfel amendată. Felicitări domnului Lene. Și acum raportul de Castro, gestiunea financiară pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară. examinăm propunerea de regulament. Comisia ENVI a depus șase amendamente în bloc cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci se, a, se votează textul astfel amendat. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, propunerea de rezoluție, vot nominal, uh, votul e deschis. A votat toată lumea? Vot închis acum. Se adoptă. Felicitări, domnule De Castro. Și acum trecem la raportul uh, Robert Sturdy. Mai întâi, proiectul de rezoluție, uh, cifra 24. Cine e pentru? Ce împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, Considerentul G pe patru părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și această a treia parte și a patra parte acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul L. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul M. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul N. Nistor. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Consenentul O pentru, ab, împotriva, abțineri, se adoptă și acesta. Acum votăm textul în ansamblu său, astfel amendat cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări și vă mulțumesc pentru colaborare.